S-a încheiat, votul va avea loc mâine la 12.30. Trebuie să vă citesc acum o comunicare. Autoritățile competente din Finlanda ne comunică că domnul Risto Pentila a fost ales în Parlamentul European pentru a-l înlocui pe domnul Vile Itala, începând din 1 martie 2012. După această conform acestei comunicări, domnul Pentila și-a dat uh, demisia din uh, Parlamentul European începând din 1 martie 2012. Conform articolului 4, alineatele 1 și 3 din regulament, Parlamentul constată că acest loc este liber începând de la această dată și informă autoritatea națională vizată.